home. Ladies and gentlemen, um... Doamnelor și domnilor, am dorit să începem reuniunea din această după-amiază. Din păcate, domnul Moraes, președintele nostru, nu poate participa la această reuniune, de aceea am eu privilegiul de a prezida reuniunea din această după-amiază. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Avem o modificare, punctul 13, referitor la combaterea TVA, a trebuit să fie amânat pentru următoarea reuniune. Punctul 13 se amână pentru următoarea reuniune. Dacă nu aveți obiecții față de ordinea de zi astfel modificată, se consideră adoptată. Aveți obiecții? Dacă nu, atunci se adoptă. Doresc să vă atrag atenția că, din păcate, interpretarea în limba croată și gaelică nu este disponibilă astăzi. Mâine nu se pune. Urmează apoi susținerea recomandărilor coordonatorilor, numirea raportorilor. Domnul Mihal Boni de la grupul PPE a fost numit raportor pentru aviz la raportul din proprie inițiativă al Comisiei Jurii, dreptul civil privind robotica. În al doilea rând, doamna Cecilia Wikström, de la grupul ALDE, a fost numită raportor la propunerea de stabilire a unor criterii și mecanisme pentru a se stabili statul membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională depusă într-unul din statele membre de către un resortisant dintr-un stat terț sau de către o persoană apatridă. În al treilea rând, domnul Timothy Kirkhope de la ECR a fost numit raportor la Eurodac. Doriți să susțineți aceste recomandări ale coordonatorilor? If, if the case, then, uh, we can move to the... Atunci, haideți să trecem uh, la primul punct de fond al ordinii de zi, care e de fapt punctul 3 este vorba de uh, instituirea sistemului Eurodac pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a regulamentului pentru identificarea resortisanților unei țări terțe și a apatrizilor cu ședere ilegală și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii. Domnul Kirkhope este uh, raportor, dar avem mai întâi o prezentare din partea Comisiei. Știm că pe 4 mai Comisia a prezentat un set de propuneri legislative în contextul unei reforme majore a sistemului comun european de azil, după cum se prezintă în comunicarea Comisiei din 6 aprilie 2016. Această reformă este destinată creării unui răspuns pe termen mediu la provocările viitoare de migrație. Reforma sistemului Dublin intră între aceste propuneri. Eurodac, care susține sistemul Dublin, se adaptează de asemenea și uh, sfera sa de aplicare este extinsă pentru a facilita returnările și pentru a combate migrația nereglementară. Domnul Henrik Nielsen, șef de unitate de la DG Home, responsabil de azil, este aici pentru a ne prezenta această propunere, iar după ce vom asculta prezentarea comisiei, voi da cuvântul membrilor și președinției Consiliului. Domnule Nielsen, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că îmi permiteți să prezint propunerea de reformare a um, regulamentului Eurodac. Aș dori să subliniez câteva elemente importante în legătură cu acest regulament. După cum ați spus, domnule președinte, sunt câteva modificări pentru ca Eurodac și funcționarea Eurodac să se adapteze la noul sistem Dublin propus în același timp. În al doilea rând, propunem o extindere a sferei de aplicare a Eurodac pentru a include și combaterea migrației uh, ilegale, pentru a uh, stoca date referitoare la migranții din state terțe care nu depun cereri de protecție internațională. Astfel s-ar putea stoca și uh, cerceta diferitele date din diferitele state membre ce țin de Eurodac, de exemplu, resortisanții uh, în situație nereglementară din anumite state membre vor putea fi căutați în aceste baze de date. De asemenea, dorim să se reducă zi, uh, vârsta de amprentare, care este de 14 ani. Noi dorim să se aplice la amprentarea la persoane de la 6 ani încolo. Ne limităm la ceea ce este fezabil în ceea ce privește stocarea amprentelor minorilor. Credem că astfel am putea să punem în aplicare Dublin atât uh, în ceea ce privește minorii, să ne asigurăm că și ei sunt incluși în sistem. În al doilea rând, este la fel de important sau poate chiar mai important să oferim instru un instrument statelor membre pentru identificarea și uh, trasarea urmelor uh, copiilor dispăruți. Atunci când un minor este separat de familie, dacă i s-au luat amprentele în prealabil, va fi mai ușor să fie găsit și readus în sânul familiei. Apoi, um, poate fi vorba și de minori neînsoțiți care nu totdeauna depun cerere de protecție internațională. Iar dacă li se uh, iau amprentele, pot fi identificați mai ușor. De asemenea, propunem ca în anumite circunstanțe foarte limitate să se poată folosi informațiile din Eurodac pentru returnări în cooperare cu state terțe. Acest lucru reflectă uh, atitudinea noastră de la Comisie, inclusiv la sistemul VIS, pentru că dorim să se poată dovedi identitatea unei persoane în situație nereglementară pentru scopuri de returnare. Deci atunci datele ar putea fi transmise și statului terț în chestiune. De asemenea, propunem să se introducă stocarea uh, recunoașterii faciale în Eurodac și dezvoltarea unui software necesar pentru a se compara diferitele imagini stocate în cazurile în care nu s-au putut lua amprentele sau nu s-a putut um, uh, face identificarea. În cele din urmă, în ceea ce privește perioada de reținere a datelor, în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, propunem păstrarea aceleiași perioade valabile acum și anume 10 ani pentru noile categorii uh, se propune o perioadă de 5 ani de stocare a datelor, ceea ce corespunde cu prevederile legate de alte baze de date. Pe scurt, uh, despre asta este vorba în propunere și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Mulțumesc, domnule Nielsen. Raportorul nostru este domnul Kirkhope. Din păcate, nu poate să fie prezent astăzi aici, dar doamna Stevens va lua cuvântul uh, în numele său. Vă rog, doamna Stevens. Thank you, Chair. Uh, dear colleague... Mulțumesc, stimați colegi, eu uh, îl locuiesc pe domnul Kirkhope, care nu poate să fie prezent astăzi aici. Uh, Grupul ECR susține pe deplin propunerea Comisiei Europene și consideră că toate elementele propunerii sunt esențiale pentru a se răspunde la deficiențele uh, sistemului de azil european. ECR consideră că introducerea în uh, propunerea datelor biometrice este foarte importantă pentru a se spori eficiența și uh, precizia sistemului, însă este nevoie să se respecte standardele actuale de protecție a datelor. Dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să aibă din nou încredere în sistemul său de azil și dacă dorim să ne asigurăm că cei care nu au calificările pentru a avea aici o ședere legală, avem nevoie de sisteme moderne, interoperabile și de asemenea dorim să se poată face un schimb de date uh, simplu între statele membre. ECR propune ca perioada de uh, păstrare a datelor să fie prelungită, pentru că o perioadă de 18 luni de păstrare a acestor informații în sistem este prea scurtă. De asemenea, ne dorim ca Eurodac să fie interoperabil cu alte baze de date pentru a se ameliora funcționarea generală a sistemului european comun de azil. După cum se spune pe bună dreptate, în propunerea Comisiei, în alte domenii, perioada standard de reținere a datelor este de 5 ani, ceea ce ni se pare a fi un calendar proporționat și adecvat. În cele din urmă, chestiunea delicată a amprentării minorilor. La ora actuală, limita de vârstă este de 14 ani. ECR-ul a cerut o vârstă mai redusă și ultima dată când a trecut acest text prin Parlament și credem că acum este și mai necesar. Pragul a fost coborât la 6 ani, data de la care se pot lua amprentele copiilor cu un grad de fiabilitate rezonabil. Cel mai important este următorul lucru. Uh, sunt mii de minori neidentificați și neînsoțiți în Uniunea Europeană. Am uh, dori să fie clar că prin amprentare aceștia pot fi protejați și poate să fie mai simplu uh, să fie identificați atunci când dispar. Însă sigur că toate aceste măsuri trebuie să fie luate respectându-se toate prevederile legale și toată delicatețea situației. Dar trebuie să ne gândim foarte bine la această propunere în orice caz. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Stevens! Domnul Lennox este raportorul PP. Doriți să luați cuvântul? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, Doresc să mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Sunt de acord cu foarte multe dintre lucrurile spuse de colegii de la ECR. Cred că s-au făcut progrese importante în această propunere pentru revizuirea directivei Eurodac, mai ales în ceea ce privește resortisanții din state terțe care nu au cerut protecție internațională și, de asemenea, în ceea ce privește coborârea pragului de vârstă la șase ani. Am avut o audiere cu două săptămâni în urmă despre minorii uh, dispăruți și neînsoțiți din Uniunea Europeană. 10.000, poate chiar 20.000 de copii uh, au dispărut uh, Uh, și este esențial să se sporească trasabilitatea acestora. Am discutat cu ONG-uri, cu Europol și am constatat că Europol și ONG-urile sunt de acord pe această temă, ceea ce este un moment unic și trebuie să știm să-l prețuim și să reducem vârsta de amprentare. În ceea ce privește perioada de reținere a datelor, cred că propunerea Comisiei este foarte bună. Trebuie să mai discutăm despre durata exactă a perioadei, dar sunt convins că vom găsi un acord. Și de asemenea mă bucură și ideea de a se adăuga ă, tehnologia de recunoaștere facială pentru a completa amprentarea, dar aș dori să rog Comisia să ne spună ce fel de condiții minime dorește să impună pentru aceste, aceste softuri de recunoaștere de imagini. Va fi vorba de recunoașterea facială bidimensională pe care o cunoaștem și am văzut că nu funcționează totdeauna perfect în practică, rata de succes fiind de 50-60%, se gândește Comisia și la tehnologii mai moderne, cum ar fi uh, softuri de recunoaștere facială 3D, care ar putea permite Eurodac să fie adaptat la viitor. V-aș ruga să ne spuneți exact cum definiți uh, softurile de recunoaștere facială și, de asemenea, hardware-ul de recunoaștere facială. Cam aceasta aș, ar fi tot ce am de zis. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai doresc și alți colegi să ia cuvântul? Președinția olandeză, dacă este reprezentată, dacă nu este cazul, domnule Nielsen, vreau să vă rog uh, să răspundeți pe scurt colegilor. Mulțumesc. Nu am un răspuns deocamdată astăzi, pentru că EULISA va trebui să studieze aceste subiecte, nu doar să dezvolte software-ul, ci să decidă în ce direcție ne vom îndrepta. Deci nu am ajuns încă acolo. Va trebui să ținem cont de toate aceste lucruri și să transmitem colegilor de la EULISA ideile dumneavoastră. Very much. Um... Mulțumesc. Dragi colegi, cred că este un dosar foarte important, prioritar și de aceea vreau să rog și celelalte grupuri politice să numească raportori din umbră și să, nu, să informeze cât de repede posibil secretariatul LIBE. Haideți acum să trecem la următorul punct al ordinii de zi. Este vorba de Agenția Uniunii Europene pentru Azil. Comisia, în data de 4 mai, 4 mai a prezentat un prim set de propuneri pentru a reforma sistemul comun uh, european de azil, o revizuire a regulamentelor Dublin și Eurodac și în același timp o revizuire a regulamentului care crea uh, Biroul European de Sprijin pentru Azil. Din nou, domnul Nielsen, din partea Comisiei Europene, este prezent pentru a ne prezenta propunerea de uh, reformare a EASO. Dacă am înțeles o bine, EASO urmează să devină o agenție a Uniunii Europene pentru azil și astfel va facilita implementarea și, uh, implementarea și va ajuta la funcționarea uh, sistemului comun european pentru azil. Și uh, eu sunt raportor, dar vă dau dumneavoastră în primul cuvântul, domnule Nielsen, pentru a ne prezenta această propunere. Vă mulțumesc, domnule președinte. În rezumat, așa cum a spus și dumneavoastră, ideea este de a transforma EASO într-o agenție a Uniunii Europene cu competențe de plină, Știți că ASO există din anul 2011 și este pentru prima dată când modificăm temeiul uh, juridic. ASO dispune uh, de expertiză importantă pentru statele membre în domeniul uh, azilului și putem să spunem că biroul de sprijin EASO în acest moment și-a depășit mandatul inițial. Deci este evident că trebuie să ajungem la o agenție a Uniunii Europene care să sprijină nu doar statele membre în transpunerea acquis comunitar, dar care să contribuie la buna funcționare a sistemului comun european pentru azil. Acesta trebuie să funcționeze și această agenție să vegheze la respectarea acestui sistem comun de către toată lumea. Care sunt elementele propuse? Pe viitor, Um, EASO ar trebui să pregătească documentele legate de azil, standarde uh, operaționale care să fie utile statelor membre să pună în aplicare dreptul uh, comunitar în uh, acest domeniu și care ar permite monitorizarea modului în care dreptul european este, este implementat pe plan național. Ne-am dorit să ajungem la o convergență mai mare din punctul de vedere al aplicării protecție internațională, EASO ar putea să contribuie prin uh, redactarea unor rapoarte, prin crearea unor rețele europene în acest domeniu, prin furnizarea unei analize comune privind statele de origine. De asemenea, ne po- uh, poate oferi un uh, sprijin suplimentar, uh, suplimentar Comisiei Europene și instituțiilor europene când vine vorba de lista comună viitoare a statelor de origine sigură. O nouă sarcină importantă, prevăzută, propusă, se referă la evaluarea Uh, și analizarea, și analizarea respectării de către statele membre a acquis comunitar prin intermediul unor inspecții la fața locului în statele membre, dar și prin auditarea unor cazuri pentru a vedea uh, modul în care statele membre au aplicat acquis comunitar în cazuri uh, în anumite cazuri um, ar putea, ar putea apoi fi emise recomandări și înțelege care este sprijinul de care au nevoie statele membre pentru a depăși provocările identificate. Și nu, nu în ultimul rând, EASO um, ar urma să aibă un rol mai important în asistența uh, directă oferită statelor membre, mai ales statele membre care se confruntă cu un număr mare de solicitări de azil, um, EASO deja s-a implicat foarte mult din acest punct de vedere și propunem întărirea acestor uh, prevederi, să clarificăm care sunt prerogativele ASO, relațiile între ASO și statele uh, membre respective, necesitatea de a exista un plan operațional pentru această asistență, dar și um, clarificarea numărului de experți pe care ASFO poate să-i trimită în statele membre care îi solicită. Pe scurt, acestea sunt uh, principalele propuneri făcute în urma cărora EASO va deveni o agenție a Uniunii Europene și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc, domnule Nielsen, și uh, sper că îmi permiteți să fac și eu câteva declarații în calitate de raportor pe acest dosar. În primul rând, din câte am înțeles, din câte am înțeles eu, EASO ar trebui să devină principalul coordonator al sistemului comun european pentru azil cu intenția de a garanta o aplicare comună, coerentă a regulilor acestui sistem. Cu toții ne dorim ca sistemul comun pentru azil să devină cu adevărat uh, european și EASO uh, trebuie să meargă dincolo de rolul de coordonare a experților din statele membre și să ajungă o adevărată agenție, Uniune, uh, agenție a Uniunii Europene cu uh, roluri legate de protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, este, este evident că are nevoie de asistența financiară uh, și de personalul necesar pe termen scurt, mediu și lung pentru ca capacitățile sale operaționale să fie consolidate. Din momentul în care uh, S-a creat programul uh, european uh, comun de transfer a solicitanților de azil, care are o natură uh, voluntară. Parlamentul European a încurajat, uh, a încurajat întotdeauna, a cerut sporirea rolului pentru EASO, tocmai pentru a încuraja statele membre să participe la, mai mult la acest uh, program de transferuri. Uh, implicarea EASO este importantă pentru o mai bună implementare a dimensiunii externe a sistemului comun european pentru azil. Regulamentul cere EASO să uh, aibă o atitudine proactivă vis-a-vis -vis de analizarea informațiilor uh, care se referă la uh, fluxuri importante de resortisanți din state terțe care ar putea duce la presiuni exercitate asupra statelor membre și să sprijine schimbul de informații între statele membre și Comisia. În temeiul noii propuneri, Agenția Uniunii Europene pentru Azil ar trebui să uh, furnizeze sprijin adecvat din punctul de vedere al punerii aplicare acestui regulament, de exemplu, prin stabilirea cheii de distribuire a solicitanților de azil și a stabilirea mecanismului de uh, corecție, adaptarea prin adaptarea chei de referință în funcție de uh, datele statistice furnizate de Eurostat. Revizim acum și regulamentul de la Dublin și opțiunea ar putea fi reprezentată de crearea unui centru, uh, unui un punct central de colectare a informațiilor pe plan uh, european de care s-ar putea ocupa EASO astfel încât să ajungem la depunerea unei solicitări de azil în Uniunea Europeană și nu într-un stat membru uh, anume. În calitate de raportor pe acest, pe acest dosar, o să încerc să lucrez cât mai de aproape cu toți raportorii din umbră, pentru că astfel sper că vom putea redacta un raport foarte util uh, pentru viitor. Cred că cel puțin raportorul PP-ului, domnul Coelho, dorește să ia cuvântul și vă dau cuvântul, domnule Coelho. Mulțumesc, domnule președinte, o să continui în limba portugheză. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru prezentarea clară la, la care tocmai am uh, asistat, prezentarea din partea comisiei și aș dori să mulțumesc și domnului Niedermüller pentru remarcile sale introductive. Cred că sunt de bun augur pentru cooperarea pe care o vom avea în acest raport. Cred că este, trebuie să înțelegem um, care este problema și de ce avem nevoie avem nevoie de un adevărat sistem european pentru azil. Este un lucru evident pentru toată lumea în acest moment. Mult prea multe state membre au eșuat uh, în punerea, în, în punerea aplicare, în aplicare a dreptului comunitar și criza prin care trecem acum ne demonstrează că trebuie să îmbunătățim cadrul legislativ. A devenit, a devenit evident că regulile naționale trebuie să fie cât, cât mai mult uh, armonizată. Și, de fapt, aceasta este esența acestui dosar. Este nevoie să creăm un sistem comun european pentru azil, cu un mecanism adecvat de monitorizare, uh, cu un mod de operare adecvată și un sistem care să poată răspunde. uh, situațiilor de uh, criză. Pentru a ajunge în această situație avem nevoie de un cadru uh, instituțional mult mai puternic. Deci EASO ar, uh, ar trebui să devină o adevărată agenție a Uniunii Europene cu prerogative uh, consolidate, cu mai multe instrumente la, la dispoziție, o agenție care să garanteze o bună funcționare a spațiului comun European pentru Azil. O agenție care să poată contribui la depășirea momentelor în care în anumite puncte se manifestă presiuni mai mari. Cred că domnul Niedermüller se va putea ocupa foarte bine de acest raport. Sunt convins că vom putea colabora uh, bine și cu Comisia Europeană, ceea ce ne va permite să ajungem la o adevărată reformă structurală a sistemului de azil. Vă mulțumesc, domnule Coelio. Aș dori să întreb colegii prezenți dacă dorește cineva să ia cuvântul. Președinția olandeză, dacă nu, domnul Nissan, Nu? Atunci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de stabilirea listei țărilor terțe, ai căror sortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe căror resortizanți sunt exonerați de această obligație. Raportor pe acest uh, dosar este domnul Diaz de Mera Garcia Consuguera din partea PPE, raportor din urmă este doamna Iliana Iotova Împreună cu ultima propunere privind uh, liberalizarea regimului de vize, Comisia a propus și o modernizare a mecanismului de suspendare care face parte din uh, regulamentul 539 din 2001, care conține lista țărilor a căror resortisanți au nevoie de o viză în momentul în care călătoresc în zona Schengen și uh, resortisanții țărilor uh, terțe care sunt exonerați de această uh, obligație. Mecanismul uh, de suspendare a fost introdus în regulament în anul 2013, momentul în care a fost revizuit și mecanismul de reciprocitate. Raportorul nostru, domnul Diaz de Mera, s-a ocupat și în anul 2013 de modificarea regulamentului. Din păcate, dumnealui nu este prezent astăzi, dar este înlocuit de domnul Coelho. Și aș dori să vă întreb, domnule Coelho, dacă doriți să luați cuvântul. Nu îmi cer scuză. Din, pă- din păcate, comisia încă nu a sosit. Cred că trebuie să așteptăm 5-10 minute. Îmi cer scuze, domnule Coelho. Ladies and gentlemen, colleagues, the Commission. și domnilor, stimați colegi, a sosit și comisia, deci putem continua, ne putem continua lucrările. Suntem, vă reamintesc, la punctul 5 de pe ordinea de zi, stabilirea listei țărilor terțe. Și așa cum am spus, raportorul nostru pentru acest dosar este domnul Diaz de Mera, care a fost și raportor pentru modificarea regulamentului din 2013. Din păcate însă nu poate participa la ședința de astăzi, dar este înlocuit de domnul Coelho. Și deci, domnule Coelho, vă rog să începeți, aveți cuvântul, după care vom da cuvântul comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. După cum știți, îl înlocuiesc pe domnul Diaz de Mera, este raportor Uh, pe acest dosar uh, uh, datorită faptului că a trebuit să meargă în Spania, nu, particip, nu poate participa la ședința de astăzi și ne transmite scuze. Pentru Parlamentul European și pentru raportor, acest dosar va fi o adevărată prioritate. El va coopera cât mai Uh, a lucra cât mai mult uh, și mai repede cu putință pentru că e uh, conștient de importanța acestui mecanism special pentru politica de vize. Domnul Tias de Mera va continua, va urma următorul calendar. Deci astăzi prezentarea la Comisia Libe. E programată o reuniune a coordonatorilor pentru data de 31 de mai când se va face prezentarea proiectului de lucru. După aceea, în 15 iunie, iunie se va discuta proiectul de raport. În 30 iunie se va prezenta raportul la Comisia Libe și probabil votul la Comisia Libe va avea loc în 12 iulie. Deci iată cum arată calendarul propus de domnul raportor, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Coelho. Aș dori acum să dau cuvântul Comisiei pentru prezentarea propunerii și după aceea vom avea posibilitatea de a avea un uh, schimb de vederi. Domnul Gallego Casil de Grau uh, are cuvântul din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor! Uh, comisia a adoptat o propunere în 4 mai, revizuirea mecanismului de subsedare, regulamentul 359 din 2001, uh, modificat de regulamentul 1189 din 2013. Uh, S-a spus în prezentare acest lucru. Uh, deci, contextul acestei propuneri vizează situația migranților și, de asemenea, acordurile de liberalizare de viză și dialogurile cu anumite state membre, mai ales cu Georgia, Ucraina, Kosovo și Turcia. Nu toate fac obiectul dezbaterii de astăzi. Unele state membre au pus întrebarea dacă mecanismul din regulament oferă flexibilitatea necesară de a lua măsuri în situații de urgență, deci de a lua măsuri urgente pentru a suspenda liberalizarea de viză pentru, sau scutirea de viză pentru o anumită țară. S-au identificat anumite lacune, probleme în mecanismul actual, în uh, explicația din uh, propunere figurează ele. În primul rând, de exemplu, circumstanțele pot duce la o notificare uh, din partea unui stat membru, dar aceste circumstanțe sunt limitate. De exemplu, nu este inclusă și sau lipsa de cooperare cu statul membru respectiv în ceea ce privește readmiterea resortisanților din țări terțe. După cum știți, mecanismul prevede ca în cazul unei lipse de cooperări să se prevadă readmiterea pentru uh, resortisanții țării respective, dar nu și a uh, resortisanților din țări terțe. Deci lipsea această lacună. O altă problemă vizează faptul că mecanismul poate fi declanșat doar de către statele membre, statele membre însă au sugerat ca și Comisia să fie în stare să Uh, declanșeze acest mecanism. Și în al treilea rând, în dezbateri s-a mai desprins o problemă, deci uh, termenele pentru punerea în aplicare a mecanismului sunt prea lungi, ceea ce nu permite o reacție rapidă a situației de urgență. Deci, pe baza acestor discuții, E vorba de o propunere informală între statele membre. Comisia însă a, a uh, propus o modificare a regulamentului 359 pentru a revizui mecanismul care a fost adoptat, după cum uh, vă spuneam, împreună cu, uh, cu propunerea de amendare a regulamentului în 4 mai, inclusiv a, a, regulamentul pentru Kosovo și Turcia. Deci obiectivul acestei propuneri este să consolideze mecanismul de suspendare, să îndesnească pentru statele membre să notifice împrejurările care pot să ducă la o eventuală uh, suspendare a scutirii de viză și de asemenea ca și Comisia să poată declanșa uh, mecanismul. În ceea ce privește scurtarea perioadei de referință, după cum știți, perioada de referință în comparație cu uh, anul uh, dinainte sau înainte ca suspendarea de viză să intre în vigoare, deci perioada de referință este șase luni și Comisia propune ca ea să fie redusă la două luni. O altă problemă din regulament e că după notificarea de către statul membru, Comisia are la dispoziție trei luni pentru a adopta un act de implementare. Deci, pentru a urgenta aceste proceduri, Comisia a propus să se reducă acest termen de la 3 luni la o lună, ceea ce înseamnă că durata maximă a procedurii va fi redusă de la 9 la 3 luni. De asemenea, o altă circunstanță pentru notificare este propusă. E vorba de numărul de uh, cereri de readmitere respinse. Uh, deci, nu doar lipsa de cooperare cu țara respectivă legată de cetățenii țării respective, ci și lipsa de cooperare în ceea ce privește re, uh, readmiterea resortisanților din țări terțe. Și, în fine, se mai propune și ca Comisia să aibă posibilitatea de a iniția procedura dacă primește informații concrete și fiabile în legătură cu circumstanțele enumerate în regulament sau dacă se constată că o țară nu cooperează în procesul de readmitere, mai ales când există un acord de readmitere între, ța- între țara respectivă și Uniunea Europeană. Da, e vorba de schimbări minore, de exemplu, limitările uh, din uh, regulamentul actual de șapte ani față de situația uh, dinainte, deci această limitare este eliminată. Practic, aceasta este singura uh, schimbare din uh, propunerea Comisiei. Comisia speră ca Parlamentul și Consiliul și considerăm că așa este, deci că cele două instituții acordă prioritate acestui dosar. Sperăm ca dosarul să fie adoptat cât mai repede cu putință împreună cu propunerea cu privire la liberalizare. Comisia consideră că dezbaterea pe această propunere nu ar trebui să amâne uh, dezbaterea pe celelalte dosare și ne bucurăm uh, că deja pe ordinea de zi figurează propunerea cu privire la Kosovo. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamna Caeliu Casilda. Aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Doamna Stevens, vă rog. Dank u wel, voorzitter en collega's. Mijn Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, stimați uh, colegi, delegația mea, delegația NVA, consideră că trebuie să avem un mecanism puternic pentru a trata aceste acorduri cu privire la liberalizarea vizelor. Acordul cu Turcia nu a întrunit încă majoritatea, în orice caz nu încă, aceasta este situația deocamdată. Uh, totuși, uh, Comisia continuă procedurile și noi uh, trebuie să încurajăm acest proces. Termenele pot fi respectate de către Comisie pentru ca Comisia să fie mai proactivă. Dacă ne uităm, de exemplu, la refuzul țărilor terțe de a pune în aplicare uh, acordurile. Deci există tot felul de criterii de mm, jaloane, de benchmark-uri care trebuie să fie respectate pentru a uh, permite liberalizarea vizelor. Sigur că niciun succes, uh, niciun acord nu are cum să fie perfect. Și vedem acest lucru în relația noastră cu domnul Erdogan. Însă cred că trebuie să dăm dovadă de curaj, să venim cu cererile noastre, cu solicitările noastre și să ne apărăm interesele. Nu ar trebui să uh, fim noi la cheremul domnului uh, Erdogan. Um, în ceea ce privește poziția NVA, toate acordurile de liberalizare a vizelor ar trebui să fie puse pe uh, suspendare până când procedurile nu au fost clarificate, inclusiv procedurile de care vorbim astăzi. În ceea ce privește situația unor țări precum Ucraina și Kosova, ele trebuie neapărat să respecte condițiile. Mulțumim foarte mult. Doamnă Stevens, aș dori să știu dacă mai sunt comentarii sau remarce. Dacă nu, atunci, doamna Caigo Casilio, doriți să reacționați la ce a spus doamna Stevens? Nu. Bine. Iată încă un dosar ușor. Putem trece la următorul, la următorul punct de pe de zi, E vorba de stabilirea listei țărilor terțe, ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe, ai căror resortisanți sunt exonerați de a, această obligație. Raportorul pentru acest dosar este doamna Tania Fayon. Aș dori să vă reamintesc, dragi colegi, că uh, primul punct este transferul, uh, deci punerea Kosovoului pe uh, lista țărilor scutite de viză. Uh, propunerea vine după un proces îndelungat, uh, început uh, cu dialogul de liberalizare a vizelor între Uniunea Europeană și Kosovo, lansat în ianuarie 2012. Acest dialog cu privire la vize a fost dus fără a duce atingere poziției statelor membre în ceea ce privește recunoașterea statutului Kosovo. După ce, de la lansarea acestui dialog, Comisia a publicat și a făcut rapoarte la Comisia Libe în ceea ce privește respectarea de către Kosovo a cerințelor cu privire la liberalizarea vizelor. În uh, ultimul raport, uh, cel de-al patrulea, adoptat în 4 mai, Comisia a considerat că Kosovo a întrunit aceste cerințe uh, precizând că um, Kosovo va trebui să ratifice acordul de frontieră cu Mon- Montenegrul și, de asemenea, va fi obținut uh, rezultate concrete în ceea ce privește combaterea criminalității organizate și a corupției. Pe baza acestei evaluări, Comisia a prezentat uh, propunerea actuală în procedura legislativă ordinară. Domnul Faion este raportoare, din păcate însă nu uh, e prezent astăzi. Ea este înlocuită de doamna Lauristin. Îi dăm cuvântul doamnei Lauristin întâi și după aceea reprezentantei Comisiei Europene. Vă rog, doamna Lauristin. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Tania Faion m-a rugat uh, să vă prezint uh, declarația sa, deci o să o citesc în numele Taniei. Tania spune, dragi colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentare, prezentarea pe marginea acestei propuneri pe care o salut. Mă bucur de faptul că am avut uh, uh, plăcerea să finalizez uh, această călătorie care în 2009 și 2010 a început cu alte țări din Balcani. Kosovo a devenit o pată neagră pe, viza, pe harta liber, liberalizării vizelor, ceea ce a făcut ca această țară să fie izolată în regiune. E o propunere necesară pentru a ne asigura că Kosovo nu pierde din aspirațiile și speranțele în ce privește perspectivele de aderare. E o garanție de stabilitate și e uh, principalul factor de reformă pentru țara respectivă și pentru regiune. E foarte important și pentru oameni, pentru că liberalizarea vizelor e unul, uh, unul dintre rezultatele cel mai concrete, mai tangibile în ce privește viitorul european al țării. Mulți uh, kosovari au început să pierdă speranța și noi cred că ar trebui să rea alimentăm speranțele. Liberalizarea vizelor nu va permite doar contacte între oameni. Vom avea o mai bună cooperare transfrontalieră, schimburi profesionale, schimburi uh, uh, culturale, dar de asemenea și uh, vom combate criminalitatea. Kosovoul este o poveste de succes și dacă liberalizarea intervine, atunci va fi și mai mult așa. Uh, libertatea de circulație este una dintre libertățile de care sper că locuitorii din Kosovo se vor bucura în, cuvânt, în curând. Sper să cooperez cu colegii de la Parlament, de la Comisie și de la Consiliu împreună și cu uh, colegii din Kosovo. Am avut o cooperare foarte strânsă cu toți omologii și sper că vom continua în același ton. Scopul meu este să obținem uh, o listă de priorități ambițioasă cu adoptare rapidă și cu o rezolvare a chestiunilor pendinte și lansez un apel la Consiliu să se facă la fel. Aș dori să mai fac doar un uh, comentariu în încheiere sau, de fapt, uh, să uh, fac o sugestie comisiei. Aș dori să se pună în perspectivă și într-un context mai vast condițiile sau cerințele pe care fiecare stat trebuie să le îndeplinească înainte uh, să se liberalizeze vizele. Unele condiții sunt tehnice, însă altele sunt politice și unele din ele nu sunt deloc uh, coerente cu uh, practicile din trecut. Dacă revizuirea regulamentului 509 din 2015 a dus la clarificarea condițiilor, însă în practică nu s-a văzut nicio schimbare se pune problema cum stabilește Comisia uh, criterii pentru fiecare țară și pe ce bază. Cum un uh, acord uh, de graniță cu Muntenegru e necesar pentru Kosovo, dar nu a fost necesar pentru Muntenegru și nicio altă țară din Balcanii de Vest, chiar dacă ele au beneficiat de acorduri de liberalizare a vizelor. Uh, sper să putem găsi o soluție care să fie pe înțelesul tuturor și să fie acceptată de uh, toate părțile din proces. În urmă cu o săptămână m-am întors din Kosovo pentru o uh, reuniune istorică și sper să mă pot întoarce acolo cu o veste la fel de bună de la intrarea în vigoare uh, a acordului de uh, liber schimb cu Kosovo, uh, se constată acolo un avânt, un suflet european pozitiv. Sper ca această tendință pozitivă să se concretizeze. Cu toții trebuie să lucrăm pentru un viitor mai, mai bun și doar împreună putem face, face față provocărilor țărilor noastre, nu numai pentru cetățenii noștri, ci și pentru cetățenii din Kosovo. E declarația Taniei. Mulțumesc, doamna Galiego Casilva, numele Comisiei. Vă rog. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Lauristin pentru că ne-a transmis mesajul raportoarei foarte rapid, dialogul cu Kosovo privind liberalizarea vizelor a fost lansat în 2012 cu o foaie de parcurs care conținea cerințe de îndeplinit pentru liberalizarea vizelor. Și uh, pot să vă răspund și la cele două întrebări de la uh, sfârșitul mesajului dumneavoastră. Pentru fiecare stat uh, Punctele de referință sunt stabilite separat de la caz la caz. Se ține cont de situația specifică a Kosovo, uh, diferită de a celorlalte state din Balcanii de vest. Așadar, nu există o abordare unică. Sigur că sunt unele domenii, cum ar fi securitatea, crimă organizată, azil, imigrație, care sunt uh, comune pentru toate statele, însă definirea criteriilor de referință se face specific pentru fiecare stat terț. După cum v-am spus, dialogul privind vizele s-a desfășurat fără să se încalce uh, prevederile statelor membre referitoare la statut, Eulex Kosovo, misiunea pentru menținerea statului de drept în Kosovo, a jucat un rol foarte important, recomandând Kosovo să adopte reforme foarte importante pentru îndeplinirea foii de parcurs. Comisia a prezentat trei rapoarte în ultimii trei ani, în 2013, în iulie 2014 și în decembrie 2015. Un al patrulea raport, după cum a spus și domnul președinte, pe 4 mai anul curent, odată cu propunerea uh, regulamentului 539. Uh, în acest raport, Comisia a arătat că Kosovo a luat măsuri importante pentru a îndeplini cele două cerințe nerezolvate, în primul rând ratificarea acordului uh, privind frontierele cu Muntenegru și, în al doilea rând, desfășurarea um, și realizarea de progrese în combaterea corupției. Așadar, după cum s-a arătat în raportul nostru, Comisia confirmă că Kosovo a îndeplinit cerințele din foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor, ținând cont de faptul că până în data adoptării de uh, către Consiliu și Parlament uh, a acestui act, uh, Kosovo va fi ratificat acordul de frontieră cu Muntenegru și, de asemenea, va face progrese în combaterea crimei organizate și a corupției. Așadar, în temeiul criteriilor din regulamentul 539, Comisia a decis să prezinte o propunere legislativă pentru a uh, trece Kosovo din anexa 2, partea 4 a regulamentului 539, uh, mă scuzați, din anexa 1, partea 4 la anexa uh, 2, partea 2 a regulamentului respectiv, și uh, amendamentul se referă doar la deținătorii de pașapoarte biometrice care respectă standardele europene privind securitatea documentelor. În ceea ce privește reciprocitatea, Kosovo uh, nu mai cere de mult vize pentru cetățenii europeni. Mulțumesc. Um, uh, Mr. Skripek. Domnul Skripek în numele doamnei Macovei de la grupul ECR. Vă rog. Mulțumesc mult, stimați colegi. Din păcate, doamna Macovei nu poate participa la această reuniune, așadar își cere scuze pentru schimbarea de ultim moment și mă roagă pe mine să vă citesc următorul mesaj. Vreau să repet că nu este perspectiva mea, nu vorbesc în numele Republicii Slovace, uh, nu fac decât să citesc mesajul doamnei Macovei. Liberalizarea vizelor trebuie să fie acordată doar atunci când un stat îndeplinește cu strictețe criteriile și standardele stabilite în foaia de parcurs. În cazul Kosovo, Comisia a confirmat că acest stat a întrunit cerințele privind liberalizarea vizelor din foaia de parcurs, dat fiind uh, Um, procesele de monitorizare și raportare care au uh, fost um, desfășurate în ultimii ani. Dar mai sunt două cerințe nerezolvate încă, care trebuie îndeplinite de către Kosovo înainte de a se acorda dreptul de a circula fără viză cetățenilor din acest stat. În primul rând, ratificarea acordului uh, de frontieră cu Muntenegru și consolidarea realizărilor în combaterea crimei organizate și a corupției. Mai mult, Comisia trebuie să continue să monitorizeze punerea în aplicare de către Kosovo a tuturor cerințelor uh, din cele patru părți ale foii de parcurs privind liberalizarea vizelor și, de asemenea, integrarea și readmiterea. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gabriel, vă rog. Благодаря, господин председател. Аз най-напред искам да благодаря на комисията за изложението, което представи. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc comisiei pentru declarațiile sale și trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult de faptul că doamna raportoare Fayon este dispusă să colaboreze cu comisia și cu um, colegii noștri. Nu mă îndoiesc de faptul că Parlamentul European ne va apăra poziția ca întotdeauna. De câte ori vorbim de vize, vorbim despre cetățeni. Avem nevoie de un dialog politic și de un mesaj clar pentru cetățenii kosovari. Acesta trebuie să fie elementul cel mai important atunci când analizăm situația. De asemenea, doresc să mulțumesc Comisiei Europene și în același timp doresc să fac apel la Comisia Europeană să ne uh, transmită informațiile la timp, pentru că numai printr-o bună cooperare vom reuși să mm, încheiem cu succes munca noastră privind liberalizarea vizelor. S-a spus uh, foarte clar, este important să fie respectate criteriile prevăzute în foaia de parcurs și aș avea patru întrebări de adresat comisiei. În primul rând, aș dori să știu dacă Kosovo a adoptat legislație secundară privind schimbarea numelor. Acesta este un um, subiect foarte important ca să nu existe abuzuri și să nu existe pașapoarte biometrice cu nume greșite. Acesta a fost unul dintre criterii. În al doilea rând, Al doilea domeniu tematic se numea gestiunea integrată a frontierelor și mă întreb dacă Comisia a analizat din ce motive sunt puține cereri de azil rezolvate pozitiv în cazul cetățenilor din Kosovo, chiar dacă cereri sunt multe. În al treilea rând, aș vrea să mă refer la crimă organizată, la realizările din acest domeniu și în al patrulea rând am o întrebare uh, Privind drepturile fundamentale, știm că instituția ombudsmanului este una foarte importantă pentru a fi garantate drepturile fundamentale. Una dintre recomandările Comisiei către Kosovo a fost uh, dezvoltarea instituției uh, de ombudsman. Ce s-a făcut aici? Aceasta ar fi doar prima rundă de întrebări în temeiul unui raport pe care l-am primit până acum de la Comisia Europeană. Sunt chestiuni foarte importante pentru noi și aș vrea să mai spun încă o dată că noi dorim să cooperăm cu Comisia Europeană, dorim să primim uh, cât se poate de multe informații de la această instituție pentru a putea lua decizii finale pe baza unei metodologii pozitive și să transmitem un mesaj bun cetățenilor. Thank you very much, Mrs. Mulțumesc, doamnă Gabriel. Președinția neerlandeză, dacă doriți. Goedemiddag, dank u wel, meneer de voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Și pentru Consiliu este foarte important uh, să analizăm uh, revizuirea mecanismului de suspendare. La Consiliu am adoptat uh, o poziție în 23 mai. Ne-am bucurat să vedem uh, propunerea Comisiei, dar am mai avea câteva completări legate de un mecanism de monitorizare. S-a cerut Comisiei să realizeze un raport anual și să îl trimită atât Parlamentului cât și Consiliului cu privire la criteriile de monitorizare pentru aceste state uh, incluse în planul de liberalizare a vizelor. Și există două motive pentru a se declanșa acest mecanism de suspendare, ordinea publică și securitatea internă. Am analizat și returnarea și uh, ne-am am analizat cât ar fi de oportun să se uh, introducă o suspendare temporară de șase luni. Statele membre sunt uh, mulțumite de acordul obținut și sperăm că vom putea discuta cât se poate de repede cu uh, Parlamentul European. Dorim uh, de asemenea să ținem cont de avizul Parlamentului European privind mecanismul de suspendare. În ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru Kosovo, am discutat acest subiect la grupul de lucru și în 14 iunie vom mai avea o discuție în Consiliu. Mulțumesc! Thank you very much, uh, for... Mulțumesc! Doamna Gaiero Caselda, vă rog uh, să luați cuvântul pentru a răspunde la unele dintre întrebările colegilor. Uh, Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu monitorizarea, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape procesul de uh, ratificare a acordului de frontieră cu Muntenegru și, de asemenea, progresele făcute în domeniul combaterii crimei organizate și a corupției. Vom face acest lucru în contextul mecanismului de monitorizare post-liberalizare a vizelor și, de asemenea, prin mecanismul aferent uh, acordului uh, de uh, liberalizare și asociere. Suntem în contact permanent cu reprezentanții din Kosovo. În legătură cu întrebările doamnei Gabriel, în legislația secundară, da, avem confirmarea că s-a adoptat legislația secundară. În ceea ce privește numărul de solicitări de azil, în general, numărul migranților în situație nereglementară uh, și a solicitanților de azil a fost în scădere din mai 2015, mai ales cererile de azil au ajuns la cel mai redus nivel istoric de când s-au lansat uh, negocierile privind liberalizarea vizelor în 2012. În ceea ce privește ombudsmanul, acesta era unul din elementele principale ale blocului 4, drepturi fundamentale, și am um, dorit să ne asigurăm că ombudsmanul are independență bugetară, iar în februarie anul acesta guvernul kosovar a decis să îi acorde ombudsmanului un buget specific de 400.000 de euro, ceea ce este corespunzător și credem, deci, că ombudsmanul își va putea îndeplini sarcinile. Cam acestea ar fi răspunsurile. Thank you very much. Um, any more? Mulțumesc. Mai are cineva întrebări sau reacții? Dacă nu, vreau să vă spun că prezentarea proiectului de raport uh, se va desfășura la reuniunea noastră din 15-16 iunie. Și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de stabilirea listei uh, statelor de țări ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe, Ucraina. Dialogul UE-Ucraina privind liberalizarea vizelor a fost lansat în octombrie 2008 și din noiembrie 2010 s-a uh, introdus un plan de acțiune privind liberalizarea vizelor. Comisia Europeană a prezentat în mod regulat rapoarte de progres Comisiei Libe. Înainte de începerea acestui dialog, UE și Ucraina au încheiat în paralel un acord de facilitare a vizelor și un acord de readmitere care era o condiție preliminară pentru lansarea unui dialog privind vizele și, de asemenea, era o condiție pentru continuarea acestui dialog. În ultimul progres de raport, al șaselea, adoptat în decembrie 2015, Comisia a declarat că Ucraina a făcut progresele necesare și a prezentat propunerea actuală care va fi discutată în cadrul procedurii legislative ordinare. Raportoare la acest dosar este doamna Gabriel și, înainte de toate, aș dori să vă dau chiar dumneavoastră cuvântul, doamnă Gabriel, și apoi comisiei. Vă rog, doamnă Gabriel, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru că Comisiei mă adresez în primul rând astăzi. Uh, în primul rând, am luat la cunoștință raportul um, de etapă privind acordul referitor la liberalizarea vizelor și, ca introducere, aș dori să subliniez progresele reale făcute de Ucraina. Îmi doresc să reamintesc că e foarte important să se respecte criterii obiective prestabilite spre binele cetățenilor care să se bucure de o mai bună garantare a drepturilor lor, justiție, stat de drept, nediscriminare și a securității și până la urmă de o scutire de vize pentru intrarea în Uniunea Europeană. Toate acestea demonstrează calitatea relației dintre UE și Ucraina. Doresc să profit de prezența Comisiei Europene și um, să mă folosesc de privilegiul de a vorbi înaintea reprezentanților acestei instituții pentru a pune câteva întrebări care mă vor ajuta uh, la redactarea raportului. În primul rând, aș dori să mă refer la um, propunerea ce vizează pe deținătorii de pașapoarte biometrice. Ar putea Comisia să ne dea câteva cifre, să ne spună câte pașapoarte de acest fel au fost emise de autoritățile ucrainiene? Apoi, al șaselea raport de etapă se referă la chestiuni tehnice privind automatizarea între registrul uh, populației uh, național și registrul civil. Vreau să știu dacă acum există un registru unic în Ucraina Apoi, în ceea ce privește uh, lansarea sistemului VIS uh, în anul trecut, în 2015, acesta a permis detectarea actelor false și a vizelor falsificate, inclusiv a ștampilelor de la frontieră. Mai departe, în ceea ce privește gestionarea frontierei și gestionarea migrației, vreau să mă adresez Comisiei pentru a obține câteva informații prealabile uh, ce progrese s-au făcut din noiembrie și până acum pentru conectarea posturilor uh, de frontieră la Interpol? 39 erau conectate ultima dată, în noiembrie 2015. Obiectivul era să fie 118 în plus anul acesta. S-a lansat programul strategic de cooperare între Interpol și Ucraina și în ceea ce privește migrația, Aș vrea să vă spun că rata de refuz de acorda, a um, acordării vizelor este foarte mică, de 2%, dar cu toate acestea sunt foarte mulți resortisanți uh, ucrainieni aflați în ședere ilegală în uh, Uniunea Europeană după ce le-a expirat uh, durata maximă de ședere. Aș vrea să știu ce măsuri se pot lua pentru a se garanta securitatea și ordinea publică. În ceea ce privește blocul 3 și traficul de persoane, vreau să rog Comisia să ne spună mai multe despre riscuri. Acest subiect e foarte delicat. Știm că există o mobilizare de la nivelul uh, superior al statului până la nivel local. Aș vrea să știu dacă putem afla mai multe despre mecanismele de monitorizare prevăzute, atât de către Uniunea Europeană cât și de către autoritățile ucrainiene. Și acum vreau să mă refer la combaterea corupției și cred că trebuie să subliniem angajamentul autorităților ucrainene care au luat foarte multe măsuri într-un timp foarte scurt. Ce angajamente și-au luat uh, până astăzi autoritățile și ce angajamente au fost respectate? Înțeleg din raport că combaterea crimei organizate și a corupției rămân mari provocări și că ar fi nevoie de o vigilență deosebită pe acest plan. În cele din urmă am o întrebare mai generală legată de metode. În documentul de lucru intern, Comisia prezintă recomandări și propune care ar putea să permită atenuarea riscurilor migratorii și de securitate legată de realizarea vizelor. Dacă aceste recomandări nu sunt uh, reluate în raportul de etapă, cum sunt transmise statelor membre și agențiilor competente? Aceasta ar fi prima serie de întrebări pe niște subiecte care par foarte generale, dar dacă ne uităm cu atenție la detalii, sunt ne dăm seama că sunt importante și vreau să mulțumesc Comisiei Europene anticipat pentru toate lămuririle și clarificările. Deocamdată am să mă opresc aici și sper să se ajungă la scutirea de vize. Este foarte important ca noi, Uniunea Europeană, noi, Parlamentul European, să ne asigurăm că aceste criterii sunt respectate ulterior. Și după cum am mai spus în introducere, criteriile examinate ne vor călăuzi în munca de uh, colegiuitori. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor, raportori din umbră, membrilor Comisiei Libe pentru încredere și cooperare în acest dosar. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Gabriel. Before I... Vă mulțumesc, doamnă Gabriel. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, aș dori să salut uh, prezența alături de noi reprezentanților uh, Ucraina nici pe lângă Uniunea Europeană. bine venit la reuniunea comisiei noastre. Aș dori să dau cuvântul în primul rând comisiei, după care vom a, uh, reveni la membrii comisiei. Deci, domnul Gaego Casilda, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei pentru întrebări. Însă, înainte de a intra în detaliu, aș dori să vă dau câteva informații de context. Dialogul privind liberalizarea vizelor a fost uh, demarat în anul 2008 și în decembrie anul trecut Comisia, în raportul publicat, consideră că Ucraina a uh, întreprins progresele necesare și uh, a, și-a îndeplinit angajamentele care îi revin în în temeiul foii de parcurs. Deci, din punctul de vedere al Comisiei, uh, Ucraina a îndeplinit uh, toate uh, punctele de referință din planul de acțiune pentru liberalizarea regimului vizelor și ținând seama de relațiile generale cu Ucraina, Comisia a anunțat că la începutul acestui an va face o propunere legislativă de a transfera Ucraina de la anexa 1 la anexa 2 a regulamentului 539 din 2001. Această propunere a fost făcută dată de 12 aprilie și este important să insistăm asupra progreselor înregistrate de Ucraina din adoptarea celui de-al șaselea raport privind progresele înregistrate. Au, au fost uh, luate măsuri suplimentare pe lângă măsurile deja puse în aplicare pentru a răspunde cere, uh, cerințelor uh, necesară pentru liberalizarea regimului vizelor și puteți să găsiți detaliile uh, respective în uh, propunerea făcută de Comisia Europeană. În plus, Comisia Europeană a continuat să monitorizeze implementarea uh, acordului privind facilitarea, facilitarea regimului vizelor. În, și acest lucru s-a întâmplat în comitetele comune și din punctul de vedere al Comisiei, gradul de implementare a tuturor acestor măsuri este satisfăcător. În ceea ce privește pașa, uh, pașapoartele, pentru celelalte state, această exonerare este limitată doar pentru deținătorii de pașapoarte biometrice. În cazul Ucrainei, dispunem câteva informații. Pașapoartele biometrice emise de Ucraina din 12 ianuarie 2015 răspund uh, cerințelor OACI și a Uniunii Europene și în uh, informațiile uh, informațiile pe care le deținem ne arată că Ucra- Ucraina a emis deja mai mult de 1.400.000 400.000 de pașapoarte biometrice și um, se trece la o nouă la o nouă etapă de documente de călătorie biometrice în prima jumătate, care va fi definitivată în prima jumătate a anului 2016. Deci după intrarea în vigoare a liberalizării uh, vizelor, cetățenii ucrainieni care nu dețin încă un pașaport biometric vor trebui să solicită un asemenea document de călătorie. Apoi, în ceea ce privește stabilirea uh, unui, uh, unei legături uh, automate cu două registre electronice, am spus că ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple deja, deja de la 1 ianuarie, însă nu am primit confirmarea, însă va trebui să verificăm. Și în legătură cu Uh, întrebările detaliate puse de raportoare, o să vă transmitem în scris uh, răspunsuri detaliate. Vă mulțumesc! Aș dori să vă spun că reprezentanți de la Radio Europa Liberă sunt uh, prezenți în sală și filmează reuniunea noastră și acum dau cuvântul domnului Boni. Vă mulțumesc! Aș dori să mă exprim sprijinul pentru toate eforturile noastre orientate înspre liberalizarea regimului vizelor pentru Ucraina, pentru că acest lucru este important din mai multe motive. În primul rând, eu fac parte din Comitetul Parlamentar de Asociere cu Ucraina și sunt responsabil și pentru cooperarea interinstituțională între Radna Ucrainei și Parlamentul European privind reformele administrative și în aceste forumuri discutăm această temă a liberalizării regimului vizelor și discutăm folosirea instrumentelor digitale inteligente care sunt importante în contextul discuțiilor privind frontierele inteligente. Deci aceast, acest subiect este important pentru securitatea noastră, dar are o importanță deosebită și din punct de vedere politic. Nu aș dori să mă alungesc prea mult, însă în momentul în care discutăm cu cetățenii din Ucraina, suntem întrebați care sunt uh, beneficiile imediate. Înțeleg că există cerințe legate de reformele care trebuie să fie implementate, dar cred că îndeplinirea tuturor condițiilor legate de liberalizarea vizelor va fi foarte importantă pentru cetățenii Ucrainei și pentru um, atmosfera, clima socială din Ucraina în sensul sprijinirii reformelor uh, viitoare. Și sper că avem uh, cu toții disponibilitatea de a coopera pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc, domnule Boni. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Consiliul? Doamna Gabriel, doriți eventual să răspundeți reprezentantei uh, Comisiei? Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru propunerea pe care ne-a făcut-o de a avea o cooperare și un schimb de informații, într-adevăr, am putea progresa cu mare încredere pe acest dosar. Aș dori să repet acest lucru. Eforturile depuse de către autoritățile ucrainene sunt reale, la fel ca și progresele, deci e foarte important uh, să mm, ținem cont și de criterii, uh, de criteriile care trebuie respectate în legătură cu acest dosar Însă să nu uităm, așa cum uh, am spus de fiecare dată când vorbim de uh, viză, să vorbim despre cetățeni, pentru că până la urmă cetățenii uh, beneficiază de pe urma liberalizării de vize. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Este o situație mai degrabă neobișnuită. În mod normal, nu începem nu, nu dăm cuvântul uh, tuturor celor care uh, participă la reuniunea la Comisia Liber, însă cred că de această dată putem da cuvântul și reprezentanților Ucrainei la Uniunea Europeană, deci vă rog, uh, vă dau cuvântul pentru o intervenție succintă. Vă mulțumesc, voi fi foarte succintă în primul rând. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Mă bucur faptul că ați spus pe ordinea de zi acest punct și aș dori să profit de această ocazie, pentru că este vorba de o discuție tehnică, să vă ofer câteva informații privind pașapoartele noastre, așa cum a afirmat Comisia Europeană și uh, cărțile, documentele de identitate. De la începutul acestui an, toți cetățenii primesc noi uh, cărți de identitate care respectă standardele biometrice Există 44 de registre care sunt interconectate cu uh, baza de date Interpol. 5 dintre acestea sau au fost interconectate pe parcursul anului 2016. Sper că pe data de 14 iunie vom semna uh, acordul de cooperare cu rețeaua Eurojust, un acord deosebit de important pentru a combate criminalitatea organizată. În urmă cu câteva zile, um, viceprim-ministrul Ucrainei împreună cu reprezentanții uh, responsabili uh, pentru lupta împotriva uh, corupției au vizitat uh, Bruselul, au uh, discutat și cu, au discutat și cu raportoarea privind uh, progresele înregistrate și am dorit să vă asigurăm că Ucraina dorește să rămână un uh, partener de încredere al Uniunii Europene și că stăm la, dis- stăm la dispoziție să vă răspundă la orice întrebări pe care le puteți avea. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi și Parlamentul European, care um, dintotdeauna a susținut liberalizarea uh, regimului vizelor și sunt uh, de acord cu ce a răspuns de domnul uh, Boni. Liberalizarea regimului vizelor va fi foarte importantă pentru atmosfera socială în Ucraina. Uh, pentru că astfel cetățenii vor vedea că um, îndeplinind reformele necesare vor fi și răsplătiți prin lucruri concrete, cum ar fi exonerarea de la necesitatea de a primi uh, viză. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Proiectul de raport va fi prezentat la o reuniune viitoare a Comisiei uh, Libe, ocazie cu care vom putea discuta mai mult și trecem acum la următoarele patru puncte. Avem o discuție în, în comun privind încheierea acordului între Uniunea Europeană și insulele Solomon, acord dintre Uniunea Europeană și statele federale, federale, federate ale Microneziei, uh, dintre Uniunea Europeană și Tuvalu și dintre Uniunea Europeană și Republica Insular Marshall privind exonerarea de obligație, de obligația de a deține viză de scurtă uh, ședere. Regulamentul Consiliului numărul 539 din 2001, care listează uh, statele terțe a căror resortisanți trebuie să fie în, pos- în posesia unei vize, a fost modificată prin regulamentul 509 din anul 2014, trans- statele respective fiind transferate din anexa 1 în anexa 2 și acest transfer trebuie să fie însoțit de o notă de subsol care specifică că exoner, această exonerare va intra în aplicare din, de la data intrării vigoare a exonerației prin care nu mai este nevoie de aceste vize. Aceste acorduri uh, permit, uh, permit o perioadă maximă de 90 de zile din 180 de zile în care un resortisant să se afle în Uniunea Europeană fără uh, viză. Comisia a, ne-a informat deja în legătură cu punerea în aplicare provizorie acestor acorduri. Raportoarea este doamna Gabriel și acum vom avea ocazia să o ascultăm pe reprezentanta Comisiei care ne va, ne va prezenta aceste acorduri, după care voi da cuvântul uh, raportoarei. Sau doriți să luați cuvântul acum, doamna Gabriel? Mulțumesc, domnule președinte. Iată-ne, avem ultimile patru țări de pe această listă de 19 țări cu care am început uh, în urmă cu aproape 2 ani. Ne bucurăm, bineînțeles. Prima reacție pe care am putea o avea când ne uităm la aceste patru țări de care discutăm astăzi e, vorba că e că e vorba de țări mici. Dar aș dori să subliniez importanța acestor țări pentru că e țări cu care avem, prin acordul Cotonou, avem relații privilegiate, avem un dialog politic, o cooperare reală și avem uh, rezultate concrete, inclusiv când ținem cont de al 10-lea sau al 11-lea Fond European de Dezvoltare. Deci cred că transmitem un semnal foarte puternic uh, și aici îmi exprim și poziția. Aștept cu nerăbdare uh, informațiile de la Comisie. E clar că ne apropiem de finalizarea unui proces care a început în urmă cu 2 ani, în curând, deci aș dori ca Comisia să ne furnizeze informațiile generale în legătură cu uh, situația pe țară. care este numele, numărul de vize care au fost eliberate, dar aș dori totuși să pun o întrebare, o întrebare concretă care mi-a atras atenția din propunerea Comisiei. Există în această propunere un aliniat care vorbește despre durata de ședere, în care se spune Acordul ține cont de situația din statele membre care nu aplică încă acordul, de, acordul Schengen în totalitate, atâta timp cât uh, aceste state membre, Bulgaria, România, Cipru și uh, uh, Grecia nu. Deci acea, uh, această scutire de vize Uh, oferă posibilitatea resortisanților din aceste țări dreptul de a uh, sta în 180 de zile, 90 de zile pe teritoriul acestor uh, unia din cele patru state, indiferent de, de, de durata prevăzută de către spațiul Schengen. Deci aș dori să ne explice Comisia care este, mm, cum se justifică acest tratament diferențiat Iată care este întrebarea um, pe care am dorit să o pun comisiei când am citit, în urma citirii documentului. Uh, aș dori să mulțumesc colegilor care mă ajută la elaborarea acestui dosar pentru ca uh, el să ducă la un gest foarte concret pentru cetățenii din aceste țări. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Vă mulțumesc, doamna Gabriel. Și aș dori să vă întreb, doamna Gaigo Casil, dacă doriți să luați cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc din nou raportoarei. Într-adevăr, este ultimul set de acorduri um, privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă uh, ședere în urma deciziei Consiliului de a transfera uh, noua state în această categorie din regulamentul 539. Pentru fiecare Uh, țară în parte pentru ca această scutire să intre în vigoare trebuie să fie încheiat un acord bilateral. În acest sens, în, octo- în octombrie 2014, Consiliul a dat un mandat de negociere Comisiei pentru a negocia aceste acorduri. La sfârșitul anului 2014 am inițiat aceste negocieri cu cele patru state menționate astăzi. În cazul insulelor Solomon și uh, Tuvalu, Negocierile s-au purtat cu reprezentanții, cu ambasadorii statelor respective aici la Bruxelles, în cazul statelor federate ale Microneziei și a insulelor Marshall, care nu sunt reprezentați la nivel diplomatic în Uniunea Europeană. Negocierile s-au purtat uh, în zona Pacificului sau în uh, New York, de exemplu. Negocierile s-au încheiat, uh, textele acordurilor au fost parafate la sfârșitul anului 2015 și din punctul de vedere al conținutului, aceste acorduri au un uh, text, uh, text uh, standard, asemănător cu textele altor acorduri la care Parlamentul European și-a dat consimțământul, se prevede exonerarea de obligația de a deține viză pe o perioadă de, de ședere scurtă, 90 de zile, dintr-o perioadă de 110 de zile, cu uh, anumite restricții. Există și o formulare standard uh, din acorduri internaționale uh, privind motivele de suspendare a, acestor acorduri, protejarea securității naționale, a sănătății uh, publice, a ordinii publice, migrației ilegale și reintroducerea um, obligațiilor de a obține viză de către ambele părți. Aceste acorduri sunt uh, reciproce, deci se aplică și resortisanților europene în momentul în care călătoresc în uh, cele patru țări. Raportarea pe bună dreptate a spus că aceste patru țări sunt uh, parte, fac parte din ACP, cu care Uniunea Europeană colaborează îndeaproape și aceste acorduri reciproce de exonerare de obligația de a deține viză vor aprofunda aceste legături cu statele ACP. Nu, nu am identificat niciun risc uh, legat de migrație. În niciun stat membru, nicio agenție nu și-a exprimat uh, preocuparea din acest, uh, din acest punct de vedere în ultimii patru ani. Uh, nu, s-au, nu s-a depus nicio cerere, nicio solicitare de azil. Acordul prevăd o punere în aplicare provizorie până când aceste acorduri vor fi ratificate. Și o informație suplimentară, suplimentară privind Nauru, care a făcut să și a parte din propunerea inițială, este singura Uh, țară care nu și-a manifestat interesul de a negocia un asemenea acord cu Uniunea Europeană, chiar dacă am, uh, i-am contactat de mai multe ori, însă până acum nu s-a înregistrat niciun progres. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Există alte comentarii? Vă rog, doamnă Chianga. Grazie. Volevo prima di tutto ringraziare la mia collega mulțumesc. Vroiam, în primul rând, să îi mulțumesc Mariei Gabriel pentru activitatea sa, pentru toate aceste țări. Știm cât de important este să există acest tip de uh, cooperare cu aceste țări care fac parte din uh, statele ACP, cu care colaborăm în general foarte bine. Și aceste acorduri vor permite intensificarea schimburilor și uh, vom uh, reuși să facem o mai bună evaluare a situației de după acordul de la Cotonou. Vă mulțumesc, doamna Chiengă. Dacă nu mai există alte remarce și comentarii, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de contractele de furnizare de conținut digital. Raportoare pentru aviz este doamna Lauristin. Este vorba de o propunere legislativă din partea Comisiei Europene privind contractele de furnizare de conținut digital. După cum am spus, raportoare pentru aviz este doamna Lauristin, însă dumneai nu este prezentă. Poate vom aștepta 10 minute, după care vom putea continua reuniunea în prezența doamnei Lauristin și altor uh, și a celorlaltor raportori din umbră. Mulțumesc. O pauză de 10 minute. Ladies and gentlemen, we would like to continue. și domnilor, haideți să continuăm. Doamna Lauristin a revenit. Deci continuăm cu punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba de o propunere legislativă a Comisiei Europene privind uh, contractele de furnizare de conținut digital. După cum am precizat deja, raportoarea din partea Comisiei Libe este doamna Lauristin, care o să-i dau cuvântul pentru o scurtă introducere, după care vom respecta procedura uh, obișnuită. Aveți cuvântul, doamna Lauristin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a ne-a a făcut propunerea unei directive privind uh, contractele de furnizare de conținut digital. Este un document uh, nou, foarte complicat, care va reglementa accesul și uh, consumul de conținut digital de către consumatori și face parte din marele pachet al pieței unice digitale. Comisia IMCO și Comisia Juri sunt competente pe fond și Comisia noastră va lucra la un aviz pentru cele două comisii competente pe fond, ținând seama că toate aspectele, aspectele care țin de accesul la conținutul digital sunt legate în mod automat de aspectul protecției datelor. Am purtat deja primele discuții um, neoficială. Ieri a avut loc o masă rotundă a raportorilor uh, din cele trei comisii. Am uh, văzut care este calendarul uh, comisiilor competente pe fond. Lucrurile nu sunt definitiv stabilite pentru că cele două comisii aveau păreri diferite despre ritmul uh, lucrărilor și a devenit clar că chiar și necesitatea, chiar și deci încă nu s-a clarificat dacă vor fi, vor fi, va fi redactat un raport sau uh, două rapoarte pentru că există o directivă privind uh, bunurile intangibile și servicii, și servicii o altă directivă se va, se va referi la bunurile și serviciile tangibile, însă ieri uh, am, am văzut că nu este deloc clar uh, ce raport se va ocupa de un smartphone. Va fi directiva privind conținutul digital sau este un uh, dispozitiv tangibil, un telefon inteligent. Deci mai există câteva lucruri pe care trebuie să le clarificăm. Și ținând seama de această situație, este clar că nu vom putea stabili calendarul decât când vom stabili formatul clar și domeniul de aplicare al raportului. Indiferent dacă va fi vorba de un raport sau de două rapoarte, elementele care reies din propunerea de directivă sunt pentru noi deosebit de importante pentru că ideea acestei piețe, modul în care putem um, primi, cumpăra conținut digital, ne schimbă mm, modul în care înțelegeam în trecut uh, lucrurile. Un conținut digital poate fi plătit cu bani, dar și cu furnizarea datelor uh, personale. În contrapartidă, poți furniza datele cu caracter uh, personal și din punctul nostru de vedere, această temă este deosebit de spinoasă. Cum este posibil ca datele cu caracter personal să devină echivalentul banilor și ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al uh, protejării sferei private și așa mai departe. Se pun și alte întrebări referitoare la următoarea problemă. Conținutul digital nu este consumat și, și nu este uh, un, uh, un concept uh, finit. Prin actul uh, consumului de conținut digital se creează nou conținut, noi informații, noi date. Și dacă un consumator ar uh, lua un întreg uh, conținut digital, cu toate acestea ar produce la rândul său uh, informații. Și furnizorul de servicii are, are, avea, are acces la datele consumatorilor prin intermediul cookie-urilor, de exemplu, și altor asemenea software-uri. Din păcate, din punctul de vedere al consumatorilor, se face trimitere doar la vechea directivă, nu se face trimitere la pachetul privind protecția datelor cu caracter, cu caracter personal. Deci, din punctul din punctul meu de vedere, trebuie să mai depunem uh, multe efort, eforturi pentru ca aceast, aceste directive și ca rapoartele la care va lucra Parlamentul European să țină cont de noul pachet privind uh, protecția datelor cu caracter personal, care conține norme și garanții importante, trebui, pornind de la definiții și așa mai departe am senzația că avizul comisiei noastre va avea un rol foarte important în stabilirea regulilor care trebuie să fie respectate în punct de vedere al respectării datelor cu caracter personal și aș propune drept urmare ca împreună cu raportorii din uh, umbră să examinăm textul propus și să selectăm toate aceste puncte sensibile, să ne începem activitatea imediat, astfel încât să putem fi pregătiți înainte ca comisiile competente pe fond să-și stabilească poziția. Deci, propun un calendar care începe, de fapt, săptămâna viitoare, astfel încât săptămâna viitoare să avem deja prima reuniune a raportorilor din umbră, ocazie cu care putem discuta conținutul proiectului nostru de aviz, după care vom putea furniza, prezenta proiectul de aviz până în data de 6 iunie, după care toată lumea va avea ocazia să depună amendamente pe parcursul lunii iunie votarea în Comisia Libă nu poate fi, uh, trebuie să aibă loc până la sfârșitul lunii uh, septembrie. Pentru că doar așa proiectul nostru de aviz va putea contribui la activitatea, va putea influența rapoartele care urmează să fie discutate în comisiile INCO și jurii. Deci aș dori să lansez un apel grupurilor politice, raportorilor, din umbră, de a da dovadă de cooperare, astfel încât să ne asigurăm că valorile importante pentru comisia noastră vor fi respectate și de alte comisii. Vă mulțumesc, doamna Lauristin. O să dau cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând domnului Boni din partea PP, vă rog. I would like to say that uh, this is a pleasure to Aș dori în primul rând să spun că e o plăcere deosebită să cooperez cu Mariu, să lucrăm împreună. Vom obține un aviz foarte bun. Doar începem uh, munca pe acest dosar. Uh, și am uh, identificat câteva probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Uh, sfera de aplicare și definiția de conținut digital. Trebuie să clarificăm acest lucru, să vedem ce însemnăm prin conținut digital. Așa cum spunea Mariu, există foarte multe probleme Uh, de exemplu, și problemele legate de uh, aparatele tangibile. Din punct de vedere și de conținutul digital, din perspectiva Libiei, este foarte clar uh, ce ne interesează este legătura cu protecția datelor și legătura cu aceste propuneri, cu regulamentul privind protecția datelor. Este clar că trebuie să ne asigurăm că textul directivei nu intră în contradicție sau nu, nu respectă Uh, uh, regulamentul cu privire la uh, conținutul digital, de exemplu portabilitatea, care este deja reglementată în GDPR. Un alt subiect important îl reprezintă data ca plată în schimbul, de bunuri, în schimbul la bunuri sau la servicii. E vorba de datele folosite ca monedă. Pe de o parte trebuie să fim prudenți, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că nu reglementăm uh, în acest domeniu. De exemplu, s-ar putea să fie greu să facem o despărțire între datele furnizate de către consumator ca o contraperformanță de datele care trebuie să fie furnizate pentru a încheia un contract și a-l executa sau pentru a asigura funcționarea uh, serviciului care implică uh, conținutul digital. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că uh, datele consumatorului sunt uh, pe deplin protejate. Uh, articolele 13 și 16 cu privire la încheierea contractelor, în primul rând recuperarea datelor, și orice altă dată produsă sau generată de către consumator și am discutat despre această problemă. Cât de departe putem merge cu această prevedere? Să nu uităm că o parte din date au de-a face, de exemplu, cu Uh, sau uh, intervin în statisticile pentru produsul respectiv. De exemplu, câți vizitatori a avut o pagină internet. Dacă un consumator introduce uh, deci dacă un consumator vizitează pagina respectivă, trebuie de fiecare dată să introducă datele, nu cred că e bine. Dar pe de altă parte, consumatorul Uh, când e vorba de un joc, uh, uh, poate să participe cu o identitate virtuală, avatar, nu ar trebui să rămână modelul de afaceri secret, ar putea să folosească consumatorul datele în afara jocului. Pe de altă parte, este vorba despre o creație a consumatorului, de o prelungire a personalității sale. Să nu uităm că apar tot felul de probleme și nu va fi foarte ușor să le rezolvăm, dar trebuie măcar să fim conștienți de ele. În orice caz, voi coopera foarte strâns cu Mariu și cu ceilalți raportori din umbră pentru a soluționa toate aceste probleme și alte chestiuni care pot apărea pe parcurs. În orice caz, trebuie să dăm novadă de inovare pentru că domeniul necesită acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boni! Eh, doamna Vita, doriți să luați cuvântul numele ALDE, am înțeles bine. Da, mulțumesc, mulțumesc în numele raportorului nostru, domnul Peterson. Aș dori să fac câteva comentarii care merg în aceeași direcție mm, precum cele prezentate de raportor. În pofida comerțului virtual și extinderii sale, există totuși un potențial eh, neexploatat pentru vânzările eh, online în Europa. Dacă ne dorim ca consumatorii să Uh, cumpere mărfuri online transfrontaliere, uh, trebuie să armonizăm regulile noastre în Europa și astfel uh, vom avea un mediu Uh, propice consumatorului și, de asemenea, consumatorii vor beneficia de aceleași drepturi, indiferent de țara din care uh, cumpără. Din perspectiva Olive, uh, este foarte important să, garanță, să garantăm un nivel ridicat de protecție a datelor și să se respecte regulamentul cu privire la protecția datelor și mai ales portabilitatea datelor. E foarte important să discutăm, de exemplu, regulile pentru încheierea contractelor și uh, recuperarea datelor personale de la furnizor, pentru că facem o diferență uh, între datele personale și datele anonime uh, iar consumatorii pot plăti cu bani sau, așa cum spunea domnul Boni, pot plăti cu date personale. Directiva se va aplica în toate aceste situații. La Ă, deci în avizul nostru cred că ar trebui să definim foarte clar ă, ce numim orice alte date. Domnul Peterson ar dori să sublinieze că așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu dumneavoastră. Mulțumim, doamnă Mlina. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul dintre colegi. Se pare că nu. Atunci aș dori să rog ă, să-i rog pe reprezentanții comisiei să ia cuvântul. Domnul Staudemaier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim că ne dați cuvântul. Da, într-adevăr, așa cum a spus raportoarea, această propunere face parte din piața, strategia privind piața unică. Avem o abordare globală și am încercat să identificăm toate obstacolele Uh, în calea consumatorilor și a companiilor, pentru ca ei să participe pe piața digitală și să tragă cât mai multe foloase. Și ne-am dat seama că există uh, reguli uh, diferite în acest domeniu al vânzărilor virtuale, dar și în domeniul furnizării de conținut digital. Mai mult, există state membre care au început să legifereze tocmai pe aceste domenii și organizațiile de afaceri au venit cu dorința să ne, uh, legiferăm uh, pentru că există reguli obligatorii Uh, care se aplică într-o țară și nu pot să vândă produsele lor uh, pe întreaga piață unică. Așa cum s-a spus, ne-am dorit să avem un mediu de afaceri prienic, astfel încât companiile să poată vând, să vândă marfa lor, conținutul digital, în întreaga uh, piață digitală și astfel să devină și mai competitive în Europa și Uh, de asemenea să fie competitive și față de uh, concurenții din țările terțe și de asemenea ca consumatorii să aibă mai mare încredere pentru că știu că se aplică aceleași leguri, uh, mai ales în ce privește protecția consumatorului. Iată care este filozofia de ansamblu. Dar au fost făcute câteva observații din partea deputaților, din perspectiva LIBE sau în general și aș dori să mă refer la ele. Mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la sfera de aplicare vastă. Într-adevăr, există două specificități uh, care țin de uh, abordarea tehnologică neutră acestei propuneri, care a dus la această sferă de aplicare mare. Domnul Boni s-a referit deja, e definiția uh, conceptului de conținut digital. E o definiție foarte vastă, pentru că încercăm să acoperim orice tip de conținut uh, digital, indiferent de canalul folosit. Ideea uh, e să avem un singur set de reguli și să nu permitem ca prin designul produsului sau prin uh, canalul de distribuire să uh, creăm avantaje sau dezavantaje competitive în funcție de locul unde te situezi pe piață. Și de aceea am încercat să acoperim uh, toate tipurile de conținut digital. Motivul, al doilea motiv, e că evoluțiile tehnologice, și știți acest lucru foarte bine, uh, evoluțiile tehnologice sunt atât de rapide încât ne-am dorit să avem o Uh, o definiție care să reziste în timp și nu o uh, directivă care ar trebui să fie modificată peste câțiva ani. Și de aceea am optat pentru o uh, definiție mai vastă a conținutului digital pentru a acoperi cât mai multe produse. O a doua dimensiune, și doamna Lauristin s-a referit la ea, și de altfel și alții, o reprezintă faptul că am uh, uh, am inclus și problema datelor, a datelor uh, personale, dar nu numai. Și de ce în contextul conținutului digital? De ce? Pentru că e vorba de o parte tot mai mare de pe piață. În evaluarea de impact ne-am dat seama și vă pot uh, pune la dispoziție statistici, dar uh, Ehm, am eh, descoperit că există o parte foarte mare de pe piață și consumatorii se confruntă cu probleme tocmai în legătură cu aceste, această, acest segment de piață. De exemplu, eh, cumpără un produs, eh, un produs defectuos, încearcă să-l returneze și nu primesc banii înapoi. Și al doilea motiv îl reprezintă deci un raționament simplu. De ce să ai mai puține drepturi decât dacă cumperi un produs, să zicem, gratis, gratis să spun între ghilimele, dar te-ai uh, uh, înregistrat, îți lași uh, adresa mail, uh, adresa poștală, numele și așa mai departe, datele pe care le furnizezi. Uh, OCDE-ul a făcut uh, un studiu în 2012. Se pare că o adresă mail costă cam 2 dolari în SUA și ai mai puține drepturi dacă procedezi astfel în comparație cu o situație Uh, când uh, descarci un cântec uh, care costă 0,99 de dolari. E absurd. Și de aceea noi am considerat că ar fi bine să includem și date ca contraperformanță pentru conținutul digital. Practic toți antevorbitorii s-au referit la legătura cu GDPR observație conexă. În această propunere nu am referit uh, să facem trimitere la acest regulament uh, care încă nu fusese, adepta, uh, nu fusese adoptat, dar vom corecta situația, vom, fa- vom face trimiterea în funcție de GDPR. Dar, în ceea ce privește conținut, care este raționamentul, filozofia? În primul rând, am abordat aceleași chestiuni din două unghiuri. În primul rând avem GDPR-ul, care Uh, are ca scop protecția drepturilor fundamentale și a vieții private. E indispensabil și salutăm această abordare. Pe de altă parte însă, analizăm aceeași chestiune după filozofia uh, dai ceva, primești ceva în schimb, aceasta este natura contractului, dar trebuie să existe un echilibru. E foarte important ca performanța și contraperformanța să fie la același nivel. Dacă însă apare un dezechilibru când ai pierdut mai mult decât ai primit, atunci ar trebui să se aplice, să ți se aplice un drept. Deci avem două perspective, cea a dreptii uh, private și dreptul contractual, pentru ace, aceeași achiziție. Uh, și încercăm să ne asigurăm că nu numai că protecția datelor se, asigură, se asigură în conformitate cu GDPR-ul, dar și că consumatorul, aceeași persoană, are drepturi contractuale în cazul în care produsul pe care l-a achiziționat uh, e defectuos. E foarte important însă să mai notăm și că doream să ne asigurăm că GDPR-ul se aplică pe deplin E foarte important să ne asigurăm că toate drepturile pe care un uh, consumator le are sunt respectate. Și am încercat să clarificăm acest lucru uh, în mai multe locuri în, uh, în directivă și în același timp doream să ne asigurăm că dacă un furnizor, un procesator de date, Uh, respectă prevederile cu privire la protecția datelor, trebuie să respecte și prevederile legate de legile contractuale. Să spunem, să luăm un exemplu. Eu sunt un consumator, am încheiat un contract. Pentru că, uh, pro, pentru că produsul pe care l-am achiziționat uh, era defectuos, în conformitate cu propunerea de directivă, am dreptul Uh, să cer, uh, să cer furnizorului să nu folosească datele mele personale. Iar în directivă prevedem că dacă furnizorul și-a respectat uh, obligațiile în conformitate cu GDPR aștia statele, atunci uh, trebuie să facă același lucru și în conformitate cu directiva. Deci nu doream să creăm o povară suplimentară pe furnizorul de produse, dar doream să ne asigurăm că drepturile cu privire la protecția datelor se aplică. Și în fine, tot în, tot în același domeniu, pentru că mai mulți eurodeputați s-au referit la uh, situația în care contractul este încheiat, la recuperarea datelor, uh, Um, vom perfecta detaliile mai târziu, dar care este ideea de bază? Ne bazăm pe jurisprudența CEJ în domeniul legii uh, protecției consumatorilor. Deci, jurisprudența prevede ca consumatorii să beneficieze de anumite drepturi și ar trebui să se evite, evite ca prin contracte să apară stimulente care să uh, îl facă pe consumator să nu se bucure de drepturile lui. De exemplu, dacă printr-un contract îmi uh, depozitez uh, uh, fotografiile de vacanță uh, pe un cloud și vreau să mi le scot uh, pentru că nu se respectă prevederile contractului, eu aș dori să-mi recuperez fotografiile și dacă nu se poate, uh, să nu fiu uh, descurajat să îmi exercite acest drept de a încheia contractul. Cam aceasta este ideea de bază, dar sunt sigur că o, putem, uh, o putem șlefui mai târziu. Dar doream doar să subliniez că doream să ne asigurăm că drepturile cu privire la protecția datelor în conformitate cu GDPR sunt <clears throat> pe deplin aplicate și că nu se creează o povară suplimentară asupra furnizorului. Deci, respectarea de plină a regulamentului cu privire la protecția datelor este foarte important pentru această propunere de directivă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Stademaier. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, doamna Lauristin. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru disponibilitatea la cooperare și constat că Poate că am putea pe aici pe acolo chiar să surprindem comisia. Nici noi nu vrem să creăm obstacole suplimentare, s-ar putea să fie o surpriză pentru comisie, dar, pe de altă parte, noi dorim să ne asigurăm că datele personale nu sunt uh, folosite ca uh, o monedă. Nu putem să comercializăm uh, datele personale și trebuie să uh, stabilim uh, limite foarte clare în acest sens dar în uh, cadrul dialogului și prin cooperare sunt sigură că vom putea rezolva aceste probleme. În orice caz, ce va trebui să facem în primul rând este să parcurgem uh, textul acestei propuneri de directivă cu atenție și să identificăm toate uh, subiectele delicate. Mulțumim foarte mult! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci putem trece la ultimul punct de pe urmea de zi, instituirea unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei. Raportoare este doamna Keller și foarte, foarte pe scurt, Aș dori să spun că în urma acordului UE-Turcia, Comisia a prezentat în 21 martie 2016 o propunere de amendare a deciziei Consiliului 2015 1601 cu privire la relocarea refugiaților din uh, Italia și Grecia. Amendamentul vizează 54.000 de locuri de relocare care încă nu au fost atribuite celorlalte state membre. Ele trebuie să fie puse la dispoziție pentru, uh, uh, pentru relocarea a sirienilor din Turcia, în cadrul așa numitei scheme 1 la 1. Doamna Keller, raportor, va prezenta astăzi proiectul de raport. Aș dori să uh, vă atrag atenția asupra propunerii raportoarei de a schimba temeiul juridic. Însă, înainte, aș dori să dau cuvântul Comisiei ca să-și prezinte pe scurt propunerea. Doamna Pozover și după aceea o să o rog pe doamna Keller să ia cuvântul. Mm, vă rog, doamna Pozovera. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Vă mulțumesc pentru că ne permiteți să prezentăm această propunere. Aș dori să plasez lucrurile în context. După cum știți, în septembrie, din cauza influxului masiv de migranți uh, în uh, Uniunea Europeană, am aplicat pentru prima dată articolul 78.3 din Tratatul Uniunii Europene și am aplicat măsuri în domeniul protecției internaționale în beneficiul uh, Italiei și al Greciei. De data aceasta discutăm despre decizia 2015 uh, pe 1601 a Consiliului. Și uh, este vorba de 40.000 um, de solicitanți care urmează să fie transferați din Italia și Grecia către celelalte state membre și rămân 54.000 de locuri de relocare care nu, uh, nu sunt încă acoperite, nu sunt încă redistribuite. După cum știți, situația rămâne foarte gravă. În 2016, la începutul anului, soseau zi de zi 2-3 de persoane în Grecia. Și în acest context, șefii de state și de guverne au decis măsuri acizionale. În concluziile Consiliului din 7 martie au decis să creeze un set de principii pentru un viitor, vi, viitor acord cu Turcia în baza uh, angajamentelor existente și au cerut Comisiei să exploreze posibile măsuri de utilizare a angajamentelor existente pentru un astfel de acord. Acesta este contextul. Pe scurt, Comisia a propus uh, să încercăm să utilizăm cele 54.000 de locuri disponibile care nu au fost încă alocate în contextul uh, acordului UE-Turcia și dincolo de el. Pentru că noi credem că dacă permitem oamenilor să fie admiși în Uniunea Europeană pe o cale sigură și legală, vom limita intrările nereglementare și astfel va fi foarte uh, uh, util pentru statele cele mai afectate de criză, Italia și Grecii. Grecia. Știm cu toții care este situația uh, de la frontiera de nord a Greciei și uh, sunt teme că rutele ar putea fi deviate. De aceea am uh, venit cu ideea de a se folosi cele 54.000 de locuri, printr-o regulă simplă de contabilitate, să permitem statelor membre flexibilitate în îndeplinirea obligațiilor uh, lor uh, impuse de concluziile Consiliului statele care admit uh, câte un cetățean sirian uh, venit din Turcia intră în această categorie. Și de asemenea am încercat să extindem sfera de aplicare din acordul 1 la 1. Pentru noi cel mai important este să ușurăm presiunile cu care se confruntă Italia și Grecia și am considerat că acest lucru este posibil dacă oferim căi mai sigure și legale de intrare în Uniunea Europeană. Ne-am bazat pe documentul um, Uh, de discuție al înaltului comisariat al ONU pentru drepturile omului și am uh, inclus nu doar relocarea, ci și toate sistemele de uh, admitere loca, admisie legală pentru toate persoanele care pot beneficia de acest lucru. De aceea nu e vorba doar de relocare, ci de toate aspectele admisiilor legale. Am fi putut face modificări la propunerea Consiliului în alte perspective, pentru că am, mai este de lucru la unele aspecte, dar după cum știți că deciziile Consiliului au un calendar foarte specific, am decis că această modificare este foarte oportună și care doar um, obiectivul de a permite uh, utilizarea acestor 54.000 de locuri. Nu am vrut să schimbăm regulile jocului în plină perioadă de punere în aplicare, ci doar să oferim ocazia de a se respecta uh, posibilitatea de a folosi prin orice mijloace aceste 54.000 de locuri. Deci, în viitor, când comisia se va referi la cele 54.000 de locuri, vom scădea numărul de persoane care au fost admise pe teritoriul diferitelor state membre prin diferite scheme anterioare. De aceea era foarte important să se includă obligația de raportare pentru statele membre ca să putem să ținem socoteala persoanelor care au fost admise legal în statele membre prin diferitele scheme, parteneriate private, sponsorizări, uh, relocalizări în sistemul 1 la 1 sau orice alte soluții. Acesta este contextul, propunerea este deci foarte țintită, foarte concretă și cu un temei juridic foarte specific. Cam atât. So I don't have anything else to say. O propunere foarte scurtă. Nu am altceva de spus și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă. Doamnă Keller, aveți cuvântul ca să vă prezentați uh, documentul, raportul. Um, thanks for the presentation as well. Uh... Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Ați vorbit despre context uh, și cel puțin raportorii din umbră prezenți uh, aici știu bine care este contextul. Cred că nu e cazul să mai intrăm în discuția uh, Uh, privind acordul cu Turcia. Dar sunt mai multe probleme legate de propunerea Comisiei pe care doresc să le subliniez. În primul rând, Parlamentul este doar consultat. Și atunci când a venit propunerea inițială de relocalizare, noi am spus, bun, facem o excepție, închidem ochii și acceptăm să o facem odată, cu condiția să uh, veniți data viitoare cu o propunere în co-legislație. Dar iată că, din nou, aplicați tot procedura consultării, ceea ce pentru noi e o mare problemă și de aceea eu propun modificarea temeiului juridic, ca să intre acest uh, text în procesul uh, co-legislativ uh, ordinar. Dar asta este partea tehnică și procedurală. Mai există o altă problemă legată și de conținut. Propunerea Comisiei schimbă regulile jocului. În decizia de relocalizare, de relocare se spune că e vorba de relocare din Italia și din Grecia. Dacă luăm acum locurile prevăzute inițial pentru Ungaria și le redistribuim Italiei și Greciei, atunci nu mai e vorba, nu mai putem vorbi de locuri de relocalizare și este o problemă, pentru că în Italia și în Grecia tot vor mai sosi persoane, poate că tot mai puțin în Grecia, Apoi mai sunt persoane care au sosit după semnarea sau după ce s-a comunicat presei acordul cu Turcia. Trebuie să fie relocalizate și ele. Și apoi sunt tot mai multe sosiri în Italia. Deci nu cred că putem să spunem, gata, am rezolvat problema cu Italia, haideți să trecem la alte țări. Este nevoie de relocalizare din Italia, din Grecia, pentru a permite aplicarea uh, mecanismului de solidaritate cu aceste două state care sunt în linia întâi în această criză. Apoi, schimbăm complet natura relocalizării pentru refugiați în sine am ajunge să socotim că orice admisie în Uniunea Europeană um, în acele locuri de uh, relocalizare și aici ar intra și reunificarea familială, ceea ce e o cum o obligație. Ar intra și vizele de lucru aici și toate celelalte proceduri care nu sunt tot una cu relocalizarea, după cum bine știți. Și oricum mai avem vreo 18.000 de locuri rămase de la relocalizare. Trebuia să fie făcută pe plan mondial, s-a făcut foarte puțin. Uh, dar sunt 22.000 de locuri pentru persoane venite de oriunde, persoane cinstite. Acum însă se uh, limitează aceste locuri doar la cei veniți din Siria și Turcia și nu cred că este o soluție corectă. Acest acord 1 la 1 nu stârnește decât multe semne de întrebare, cel puțin la grupul meu, pentru că noi ne-am fi dorit uh, căi uh, mai sigure de acces și mai legale, pentru că am fi avut în arsenalul nostru și alte posibilități. Și ca să scurtez povestea, ce propun eu în raport, am mai discutat și la cele două reuniuni cu raportorii din umbră, și este vorba în primul rând de o schimbare a temeiului juridic, Apoi am dorit să spunem din nou că relocalizarea și locurile de relocalizare trebuie utilizate pentru relocalizare, pentru Italia și Grecia, cum s-a spus. Relocalizarea e un lucru specific, deci vrem să amintim acest lucru din nou în raport și este cu totul altceva decât să iei locuri dintr-un program și să le transferi la un altul. Dar dat fiindcă vorbim despre această schimbare legată de relocalizare, noi am dorit să mai facem o sugestie de ameliorare. Este vorba de afgani, un grup de refugiați excluși de la relocalizare, deși sunt unii dintre cei mai numeroși migranți din Grecia, sunt sirieni, sunt irakieni și sunt afgani. Și afganii nu sunt incluși, pentru că nu ajung la acest prag de 75%, îl ratează de puțin. Înțeleg că unii doresc respectarea pragului, este acceptabil, dar sper să găsim o soluție totuși care să convină tuturor. În raport mai spunem că statele membre trebuie să accelereze procedurile, relocalizarea trebuie să se petreacă mult mai rapid și de asemenea spunem că dacă un stat membru nu răspunde la solicitările Italiei sau Greciei de relocalizare, atunci se va considera că cererea a fost acceptată. Iată propunerile noastre pentru ca sistemul să funcționeze mai bine și mai rapid avem și câteva justificări în plus, dar cam asta este chintesența raportului. Am discutat toate aceste chestiuni cu raportorii din umbră și vreau de altfel să le mulțumesc foarte mult pentru cooperare și sper să putem continua să cooperăm pentru ca acest raport să fie adoptat și când este important ca Parlamentul nostru să transmită un mesaj clar Comisiei și statelor membre, să arătăm că noi dorim să funcționeze sistemul de relocalizare, să funcționeze rapid, dar nu dorim să um, includem aici locuri din alte proceduri. Acordul cu Turcia nu este obligatoriu, de fapt, este doar un comunicat de presă, după cum ne-a spus Serviciul Juridic al Parlamentului, și atunci de ce, în, în baza unui comunicat de presă, vrem să distrugem 20, ă, jumătate din locurile de relocalizare într-un mod foarte dubios? Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, doamnă Keller! Aș dori să deschidem acum dezbaterea cu raportorii din umbră. Și în primul rând avem un reprezentant al PPE. I don't know. I... Uh, we are just waiting for the end of the negotiations. Așteptăm să se încheie negocierile. Uh, is she there? Is no, there is no. Okay, just I understood. Uh. Am înțeles, am înțeles. Atunci am să dau cuvântul domnului Kirkos, care este raportorul din umbră de la grupul socialiștilor. Vă rog. Mulțumesc, am să vorbesc limba greacă. Mulțumesc doamnei raportor pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o la cele două reuniuni ale raportorilor din umbră. Și vreau să mă refer la două lucruri. Modificarea temeiului juridic și articolele 72.2 și 72.3. Ne gândim și la 72.3 pentru că e vorba de măsuri provizorii în beneficiul unor state expuse la fluxuri masive de uh, migranți care creează situații de urgență. Serviciul juridic în informațiile pe care ni le-a furnizat cu referire la acordul cu Turcia, ne-a spus că acesta ar fi temeiul juridic corect și deci nu am putea accepta să se modifice temeiul juridic și să riscăm să apară din această cauză întârzieri. Raportoarea ar dori să extindă sfera de aplicare și la afgani și pe bună dreptate. Pentru noi e foarte important acest subiect în Grecia pentru că sunt foarte mulți afgani blocați în Grecia. Există un prag, dar poate că ar fi cazul să se facă o excepție. Apoi, raportoarea consideră că cele 54.000 de locuri de relocalizare trebuie menținute și că trebuie să se prevadă și 18.000 de locuri de reinstalare. Suntem de acord, sunt multe probleme de punere în aplicare a acordului încheiat, pentru că mm, uh, reinstalarea se face uh, într-un mod foarte confuz, se confundă cu relocalizarea. Deci, noi, în ceea ce privește temeiul juridic, nu susținem uh, amendamentul acela, dar în legătură cu toate celelalte amendamente am dorit să întrebăm Comisia ce părere are și în legătură cu termenul de două săptămâni propus de doamna Keller, am dorit să ne spună Comisia dacă consideră că e un termen realist pentru ca un stat membru să se pronunțe cu privire la o reinstalare. Vă mulțumesc! Uh. Mulțumesc, domnule Kirkos, domnul Jaslovski de la ECR. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. O... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. La um, deciziile anterioare a fost vorba de Suedia și de un raport anterior al doamnei Keller. Situația era foarte clară și explicită. Noi susțineam ideea de a se respecta sugestia comisiei, însă astăzi situația s-a complicat mult mai mult. În primul rând, am avea nevoie de o dezbatere um, pe fond legată de politica migrației și a, uh, politica privind refugiații. Grupul nostru, ECR, are o atitudine cât se poate de sceptică față de relocalizare. Acest mecanism este, după părerea noastră, prea arbitrar și nu respectă aspectele sociale. Aceste măsuri care vizează Grecia și Italia, de, pe care le discutăm astăzi, sunt de fapt doar o consecință a unor erori anterioare. Deci nu putem susține aceste propuneri și uh, noi am dorit ca data viitoare să avem mai bine o dezbatere pe fond privind politica migrației uh, în următorii ani, pentru că este vorba de decizii care vizează anii 2016, 17, 18 și uh, cam atât pot să vă spun eu deocamdată. Deci există limitări fundamentale ale acestui mecanism de relocalizare și noi nu putem susține această propunere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vieslovski. Doamna Mlinar. I would, uh, really like... Vă mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc uh, raportoarei lui Ska Keller pentru abordarea sa, una foarte inclusivă, foarte cooperativă și acum avem o experiență de colaborare pentru că am discutat mai multe propuneri din partea Comisiei deja pe același subiect. Doresc să insist asupra a trei puncte deja uh, amintite parțial de colegi. Sunt cu totul de acord cu abordarea raportoarei privind uh, faptul că temeiul juridic nu este cel uh, corect. Uh, septembrie, în septembrie uh, anul trecut am acceptat articolul 78.3 din tratat pentru că era o situație de urgență, însă din păcate s-a demarat un cerc vicios și toate măsurile ulterioare s-au întemeiat pe, au respectat aceeași procedură. Din punctul de vedere al grupului politic ALDE, uh, Parlamentul European trebuie să se bucure de prerogativele care îi revin conform tratatelor. În al doilea rând, așa cum au spus și antevorbitorii mei, există o diferență între relocation și resettlement, între re, uh, re, și, uh, relocalizare și transferuri. Există cote separate pentru cele două proceduri, pentru că știm cu toții că numărul uh, celor uh, relocalizați în interiorul Uniunii Europene este atât de mic încât nu putem vorbi despre un mecanism care funcționează cu succes. Și până la urmă nu putem spune că, datorită faptului că relocalizarea nu funcționează, acest mecanism poate fi transformat pur și simplu în altceva. Trebuie să spunem clar că statele membre trebuie să-și facă temele de acasă Trebuie să reflectăm pe marginea motivelor care au determinat ca acest uh, mecanism să nu funcționeze și acest exercițiu ar fi foarte util în uh, perspectiva revizuirii regulamentului de la Dublin care urmează. Vă mulțumesc și acum în numele GUE are cuvântul doamna Spinelli. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc în primul rând uh, doamnei raportor, doamnei Isca Keller, pentru munca excelentă pe marginea acestui proiect de, de aviz și pentru spiritul de cooperare pe care a dat dovadă pe parcursul discuțiilor. Apreciez în mod special um, părțile referitoare la um, garanțiile procedurale, punctele referitoare la garanțiile furnizate și uh, stabilirea unor uh, termene limită în timp precise și obligatorii și uh, separarea uh, mecanismului de uh, relocalizare față de cel de transfer. Punctul crucial este cel care cere schimbul, modificarea temeiului juridic. Este punctul asupra care aș dori să insist în mod special și anume alegerea articolului 78, alineatul 2, care presupune o implicare deplină din punct de vedere procedural a Parlamentului European în locul alineatului 3 al aceleași articol. În ultimele luni, Parlamentul European a fost exclus în totalitate de la discutarea actelor, acordurilor încheiate cu state terțe de către Consiliu, cu pretextul că Uniunea Europeană se confrunta cu o situație caracterizată de un influx improvizat de refugiați atât de mare încât era nevoie de soluții de urgență interguvernamentale. Între timp, Știm foarte bine că acest flux nu a fost nici neașteptat și că a, a venit momentul deja de mai mult timp să depășim această logică a situațiilor de urgență. Drept urmare, nu mai există niciun motiv pentru care Parlamentul să nu își poate exercita uh, în deplinătate rolul de colegiuitor. Cred că dacă nu ne vom revendica și apăra rolul instituție care reprezintă cetățenii europeni, vom deveni complici la deciziile luate de celelalte instituții europene în ultimele luni, decizii put, puternic uh, controversate, plecând de la acordul încheiat între Uniunea Europeană și a, uh, Turcia, care din întâmplare a fost uh, rebotezat în loc de acord se vorbește despre o declarație, pentru că astfel a fost posibilă evitarea controlelor, unui control uh, parlamentar uh, necesar uh, în ceea ce privește aceste acorduri pe care trebuie să le încheie Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Aș dori să știu dacă reprezentanții Consiliului sau ai Comisiei doresc să ia cuvântul. Dacă nu, Aș dori să dau cuvântul uh, din nou raportoarei, doamnei Keller. Aș dori să mulțumesc doar raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună. Cred că termenul limită de depunere a, amendamentelor, pentru amendamente îl cunoașteți dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare aceste amendamente Cred că vom reuși să ne coordonăm foarte bine pentru a transmite un mesaj adecvat și pentru a obține un raport foarte bun până la urmă. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 9 iunie 2016, ora 15. Mai am o singură precizare legată de acest subiect. În temeiul articolului 59, Comisia Jurii trebuie să redacteze un aviz dacă se propune modificarea temeiului uh, juridic. Avizul Comisiei Jurii trebuie să fie pus la dispoziție înaintea votului din plenară. Doamna Keller uh, propune modificarea temeiului juridic de la articolul 78 alineatul 3 în urma, în urma deciziei Consiliului European privind situații de urgență la articolul 78 alineatul 2 care ar implica procedura de codecizie. Cred că doamna Keller uh, cunoaște faptul că este nevoie de un uh, proiect de aviz din partea Comisiei Juri, Președintele Comisiei uh, Libe, domnul Moraes, va discuta acest subiect cu coordonatorii atunci când va fi cazul. Și dacă nu mai există alte remarce sau comentarii, Comisia, vă rog. Câteva uh, precizări foarte scurte. Nu aș dori să intru în detaliile temeiului juridic, însă aș dori să aduc aminte Parlamentului European că, de fapt, uh, Comisia a făcut propuneri pentru un mecanism permanent de relocalizare și pentru modificarea regulamentului Dublin. Aici este vorba de măsuri provizorii care vor fi aplicate doar până în data de 26 septembrie 2016. Și această propunere prin această propunere nu încercăm să punem pe picior de egalitate transferul în interiorul Uniunii Europene și transferul din exteriorul Uniunii Europene în Uniunea Europeană a refugiaților. Pur și simplu propunem un mecanism care să permită statelor membre pe viitor să deducă numărul refugiaților care au ajuns în mod uh, real pe teritoriul, uh, pe teritoriul lor și nu ne dorim ca prin această propunere realocarea în interiorul Uniunii Europene să fie um, egalizată cu transferul din exteriorul Uniunii Europene în Uniunea Europeană. Ceea ce privește întregirea familiei, nu dispune de suficiente informații, nu știm câte cazuri sunt guvernate de regulamentul Dublin, câte de noul mecanism de uh, relocalizare și așa mai departe, în ceea ce privește termenul de două săptămâni. Știți foarte bine că în primul uh, raport publicat de Comisia Europeană ne stabilisem acest uh, obiectiv de două săptămâni, însă suntem foarte departe de acest uh, termen. Unele state însă reușesc să-l respecte. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Keller, ultimul cuvânt. Îmi cer scuze. Eu crezusem că um, Ați întrebat comisia dacă au comentarii și că nu aveau nimic de adăugat, însă acum văd că și-au exprimat uh, părerea în legătură cu cele două săptămâni. Tocmai de aceea propunem un mecanism care să garanteze respectarea acestei perioade și anume dacă statele membre nu răspund cererilor uh, autorităților elene sau uh, italiene, înseamnă că acceptă refugiații. Este o procedură folosită și în alte cazuri, în momentul în care doresc să returnezi un uh, solicitant de azil și așa mai departe. Deci, uh, cred că astfel am putea să accelerăm uh, procedurile și nu ar mai trebui să așteptăm atât de mult răspunsul statelor membre. Vă mulțumesc, cred că aceasta a fost într-adevăr ultima declarație a doamnei Keller. Reuniunea noastră se încheie acum. Următoarea va avea loc luna viitoare, în data de 30 mai la ora 15. Vă mulțumesc pentru prezență.